Procesele verbale ale ședinței de ieri și documentele adoptate sunt disponibile dacă nu aveți observații și constat că nu există observații.